date intervențiile cu durata de un minut după articolul 105 al regulamentului de procedură. Vorbitorii au fost informați că trebuie să respecte timpul alocat pentru că mereu există foarte mulți doritori la lorile de cuvânt. În primul rând, dau cuvântul primei vorbitoare, doamna Estara Seragut. Seragut. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Articolul 3 al tratatului analizează solidaritatea, coeziunea socială și regională în statele membre. Discutăm despre coeziunea regională ca fiind un obiectiv principal al Uniunii Europene. Dorim să garantăm dezvoltarea armonioasă și să eliminăm disparitățile regionale. Asta spune tratatul de la Lisabona. Totodată, sprijină și regiunile insulare și ultraperiferice. Dacă este să analizăm situația către uh, insulele Canare și Ceuta, vom vedea că acestea depind de acest mijloc de transport pentru că doar astfel pot să mențină legătura cu lumea exterioară. Trebuie să garantăm competitivitatea și șansele egale și pentru aceste zone, motiv pentru care solicit sprijinul Parlamentului pentru uh, sprijinirea acestor măsuri și a coeziunii regionale. Dau cuvântul domnului Merski, un minut. Godātie priekšsēdētāja kundze, cienījamie kolēģi, ir zināms, ka melot ir slikti. Dragi colegi, știm că este rău să mințim mai ales atunci când promitem ceva. Și când promitem ceva și nu ne ținem de cuvânt, atunci înșelăm. În urmă cu șase ani, în timpul negocierilor de aderare ale Letoniei în Uniunea Europeană, guvernul acestui stat a promis comisarului de extindere că va fi tratată problema non-cetățenilor. Ei bine, Letonia este deja de ceva vreme în Uniunea Europeană, are 300 de mii de cetățeni resortisanți, fără un statut clar definit. Eu cred că minciuna la nivelul Uniunii Europene uh, este foarte la modă acum. Poate mă înșel, dar important este să soluționăm această problemă. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Domnul Chris Davis are cuvântul acum. President. Mulțumesc, doamnă președinte. De multe ori am vorbit despre problema fâșiei Gaza și a blocadei economice menținute de Israel și mizeria la care duce această situație, dar nu am avut posibilitatea să ne bucurăm de anumite lucruri. În uh, vară, copiii au realizat uh, două recorduri. 7.000 um, de copii au uh, au stabilit recorduri la basket uh, și uh, pentru numărul de smee pe care uh, au, fă, au făcut să zboare în uh, cerul fâșiei Gaza. Uh, Uh, jumătate din populația din Gaza are sub 18 ani. Nu a votat pentru nimeni și nu, sunt nici, nu este nici responsabilă pentru problemele din zonă. Doresc doar o viață normală, au speranțe și aspirații pentru viitor și sper că UNRWA este o organizație care, alături de palestinieni, uh, va face posibil um, ca visele lor să devină realitate. Mulțumesc! Domnul Alfons are cuvântul. Doamnă președinte, da, e bine. Domnul președinte, preța internațională ne-a transmis uh, știri încurajatoare din țara Baștilor. Baștilor. ETA dorește găsirea unei soluții pacifiste. Prin declarațiile lor menționează sfârșitul acțiunilor militare. Este uh, vorba de o oprire a ostilităților uh, și iată că Uniunea Europeană își va lua locul meritat și în această zonă. Uniunea Europeană a adus o contribuție hotărătoare la procesul de pace începând cu 1998. Uniunea Europeană trebuie să facă față la aceste mari responsabilități pentru ca uh, speranțele de astăzi să nu fie zdrobite. Parlamentul European trebuie să aibă grijă și să profite de toate ocaziile pentru ca pacea să progreseze în țara Baștilor, care se află chiar în centrul Uniunii Europene. Acest conflict se desfășoară, repet, în sânul Uniunii Europene. Este un uh, pericol pentru democrație și e foarte bună găsirea unei soluții pașnice. Mulțumesc, domnul Fox. Thank you. Every member state in toate statele membre din Uniunea Europeană se confruntă cu o perioadă de austeritate. Se chel reduc cheltuielile bugetare și contribuabilii sunt cu toate acestea obligați să financeze creșterea ale cheltuielilor Uniunii Europene. Ar trebui să ne întrebăm de ce nu este o prioritate acestui Parlament să îi protejeze pe contribuabili și să reducă cheltuielile Uniunii Europene. Este absurd să cheltuiești pentru educație, pentru ordine publică, mai puțin, fără să dai dovadă de, de disciplină și în Uniunea Europeană. Salariile bugetarilor au înghețat sau au fost reduse în statele membre. Mă întreb dacă Comisia Europeană va da dovadă de solidaritate cu aceste țări. Dacă statele își reduc cheltuielile cu 20% în următorii 5 ani, cerem ca și Uniunea Europeană să facă același lucru. Cerem ca Uniunea Europeană să-și reducă cheltuielile și să returneze banii necheltuiți uh, statelor membre. Mulțumesc. Domnul Sutis. E crește danion στην Ευρωζώνη Mulțumesc, doamnă președintă. Criza împrumuturilor în zona euro, care a condus țara mea, Grecia, în uh, această perioadă de criză ne arată că Uniunea Europeană cunoaște un deficit democratic extrem de important. Așadar, ne confruntăm cu eliminarea contractelor colective de muncă în Grecia. Avem o adevărată problemă politică pentru că guvernul Greciei nu mai poate lua decizii. Uh, Fondul Monetar Internațional și uh, Uniunea Europeană sunt cei care iau decizii. Parlamentul Greciei nu mai are niciun cuvânt de spus. Hotărârile de guvern sunt cele care primează. Și voiam să vă atrag atenția acest, asupra acestor probleme politice la nivel european. Mecanismele financiare, artic, conform articolului 120, care prevede efectuarea de împrumuturi de către statele europene, ei bine, această decizie a fost luată fără ca Parlamentul European să fie consultat și aș dori ca această întrebare să fie această chestiune să fie dezbătută pe baza articolului 212. Uh, uh, Domnul Bafton. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Am fost foarte îngrijorat când uh, am auzit despre planul domnului Lewandowski privind dezbaterea în desfășurare. Conform acestuia, se pare că uh, structura bugetului european s-a modificat cât se poate de tare. Domnule Lewandowski, vă rog să-mi explicați de ce britanicii lor li se uh, cere să plătească mereu mai mult la buget. După cum știți, contribuabilii britanici susțin cu 10 milioane de euro uh, moneda comunitară. Susțin Letonia și Grecia care întâmpină dificultăți economice. Brit- Marea Britanie va trebui să plătească 23 de milioane de lire sterline pentru a salva Europa. Cât de mult va trebui să mai plătim în continuare? Uniunea Europeană cere guvernelor naționale să reducă cheltuielile buget, uh, publice. Cât va trebui să mai plătim pentru a salva moneda comunitară? Care va fi avantajul cetățenilor britanici pentru aceasta? Mulțumesc. Urmează domnul Seghedi. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Magyarországon egy héttel ezelőtt... Stimați colegi, stimați colegi, în Ungaria sărbătorim cea de-a 70-a zi privind uh, decizia de la Viena. Numai șapte cetățeni, conform acestei decizii de la Viena, uh, Iată, în urma acestei decizii uh, a avut loc alipirea uh, Ungariei la Viena de Vest cu această decizie. Europa a înțeles că dictatul de la Trianon a fost un dictat eronat. Uh, Transilvania a fost despărțită de uh, țara mamă, însă partidul meu speră că Europa se va putea uni, că va fi lipsită de frontiere. De aceea rog Parlamentul European să fie cât mai deschis referitor la această idee a dorinței de autonomie în acest domeniu. Acum trei luni am deschis un birou în uh, regiunea secuilor și îi rog pe colegii din țara Bașilor să mă susțină. Urmează doamna Nedelceva. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să ridic o problemă care este pe prima pagina ziarelor și anume integrarea romilor. Mâine are loc o dezbatere cu Comisia și Consiliul și sper că Comisia își va uh, îndeplini rolul de respectare a legislației europeană și uh, polemica din Franța nu va alimenta discursuri uh, populiste. Romii nu au nevoie la ora actuală de conflicte partizane, au nevoie de o adevărată strategie europeană care să propună soluții durabile pentru integrarea lor. Pentru aceasta trebuie să avem în vedere accesul la educație, trebuie să creăm programe de pregătire profesională care să se înscrie în strategia 2020, trebuie să aibă acces la îngrijiri de sănătate și la planningul familial și mai ales trebuie să se poată integra în mod uh, durabil pe piața muncii. Reușita acestei integrări depinde de absorpția fondurilor europene consacrate acestei uh, teme și uh, trebuie să ne asigurăm că statele membre le utilizează. Trebuie să abordăm această chestiune cu seriozitate.

señora presidenta quiero condenar el apaleamiento por. doamnă președintă eu doresc să mă exprim împotriva puterii din Maroc care a arestat pe demonstranții spanioli uh, în uh, Sahara de Vest. Noi susținem cauzele din Cuba sau China și trebuie să facem acest lucru și în Maroc. Noi nu am reacționat în acest caz în Maroc și avem uh, la fel de multe lucruri în joc ca și până acum. Eu, ca cetățean european și ca apărător al drepturilor omului, uh, spun că trebuie să devenim cât mai activi și să ne asigurăm că aceste activități se vor încheia, că activiștii din Sahara de vest uh, vor putea să vorbească liber și că viitorul acestei țări se găsește în mâinile populației bașce. Doresc uh, să spun că am încredere în acest Parlament. Uh, Mulțumesc. Următorul vorbitor este domnul Migalski. pani przewodnicząca! kiedy byliśmy na wakacjach niestety. Uh, doamnă președinte în timp ce noi eram în vacanță în rusia au avut loc din nou încălcări ale drepturilor omului. Au, uh, s-au produs răpiri în uh, Ingușeția, în Dagestan, au avut uh, loc manifestații pe 31 august, în iulie de asemenea, și una dintre persoanele arestate au fost Michael Schneider, Alexandru Putinov, Andrei Dimarov. Pe 25 august, în timpul unui concert la Moscova, a fost confiscat și distrus standul Amnesty International. După părerea mea, astfel de evenimente triste trebuie avute în vedere atunci când negociem cu partenerii noștri estici. Nu putem permite astfel de incidente. Mulțumesc, doamna Figueredu. Prezident, neste verão nem trabalho. Mulțumesc, doamnă Președinte. În această vară 10% din populația activă tânără din Uniunea Europeană, conform statisticilor uh, Eurostat, a fost afectată de șomaj, o problemă foarte gravă și uh, se pare că uh, guvernele și Consiliul European nu sunt foarte concentrate pe această problemă de șomaj, de creșterea șomajului se ascund în spatele pactului de austeritate și în spatele politicilor dezvoltate în țări ca Franța, de exemplu, unde grupuri întregi de persoane sunt respinse, ca de exemplu categoria etnică a romilor. Este vorba despre o, un sentiment de xenofobie care se manifestă deja la nivel de stat. Și nu trebuie să uităm că libera circulație nu se referă numai la bunuri și la capital. Trebuie luate, o luată o măsură în acest sens. Yes. Mulțumesc. Domnul Fernando. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Din păcate, în Uniunea Europeană sute de milioane sute de mii de milioane de hectare de uh, pădure ard în fiecare an. 100 de mii anul acesta, de exemplu, și noi nu protejăm suficient zonele uh, precum parcurile naturale. Uh, mai mult de 8.000 de hectare au fost distruse de pădure în zone foarte frumoase. Aceste evenimente obișnuite ne distrug moștenirea noastră și se produc pagube ireparabile pentru infrastructură și de asemenea apar și o serie de dificultăți din punctul de vedere al mediului. Uniunea Europeană nu investește suficient în protecția uh, și prevenirea acestor incendii

Dragi colegi, după cum știți, data, Săptămâna trecută am uh, terminat negocierile privind uh, pachetul uh, de supraveghere financiară care va fi votat în următoarea sesiune. Până la capăt ne-am bătut ca președintele Băncii Centrale Europene să devină pentru următorii cinci ani și președintele Comitetului de Risc Sistemic. Din punctul meu de vedere, acest lucru este foarte important. Asta înseamnă că uh, Banca Centrală Europeană va fi mult mai implicată în supravegherea financiară a piețelor financiare europene și a instituțiilor din acest sector. Acest lucru înseamnă că domnul Trichet în audierile pe care le va avea în fața acestui Parlament, va trebui să răspundă la întrebări legate și de supravegherea financiară și nu numai de legate de stabilitatea prețurilor. Cred mai mult în reforme decât în revoluții și datorită acestei reforme, um, business as usual, uh, deci starea de status quo va fi mai uh, uh, dificil, dificil de, menționut, de menținut. Mulțumesc! Ma doamna Matias. Mulțumesc, doamnă președinte. În Portugalia, mulți dintre muncitorii de la o fabrică de încălțăminte au fost concediați prin SMS. Uh, pur și simplu au fost încălcate drepturile uh, omului într-o țară europeană și practicile din această fabrică dovedesc că nu este respectată demnitatea umană. Încă de la începutul crizei au au fost concediate o serie de persoane și au fost arătate într-un mod rușinos uh, și aceste lucruri s-au perpetuat în continuare. Uniunea Europeană spune că um, apără uh, drepturile lucrătorilor de multă vreme și că există o tradiție în acest sens. Eu sunt de acord, însă cred că există trebuie să uh, luăm măsuri suplimentare pentru ca lucrurile să se reglementeze. Pentru că la fabrica de la Pinoșil din Portugalia există o serie de probleme. Nu este acceptabil un asemenea tratament să se transmită prin SMS anumite decizii. Mulțumesc. Doamnă președinte, banca anglo-irlandeză a dat dovadă de lipsă de prudență și uh, guvernul irlandez nu are cunoștință de tot ceea ce se întâmplă acolo, însă contribuabilii irlandezi pierd 210 de milioane de euro pe săptămână și situația se înrăutățește. Ministrul de Finanțe irlandez se află la Bruxelles și dorește să obțină permisiunea de a continua uh, um, bailout-ul. Noi cerem ca banca să fie închisă și nu peste 10 ani, cum vrea guvernul, ci în 2-3 ani, pentru că nu ne putem uh, permite uh, acest uh, comportament extravagant. Vă mulțumesc. Ahora mismo Chile hay 33 mineros. Doamna Minis, doamna Munis, în uh, Chile uh, foarte multe persoane ar trebui să beneficieze de solidaritatea noastră. Um, minorii asturieni din provincia Aragon și din alte uh, provincii trebuie susținuți. Lucrurile se află în mâinile uh, Uniunii Europene. Este rolul nostru să-i salvăm și în momentul în care Uniunea Europeană își va spune cuvântul uh, privind um, problemele legate de, carbo- de cărbune, atunci uh, se vor decide și care sunt uh, resursele de subsistență pentru uh, mii de familii mm, din Spania. Avem tehnici specifice de extracție a cărbunelui, foarte multe regiuni ar putea fi salvate și ceea ce se va decide va aduce uh, supraviețuirea singurei noastre surse autohtone de energie. Comisia trebuie să fie conștientă de uh, caracterul strategic al deciziei uh, sale. Domnul Haglund. Mulțumesc, doamna președinte. În Comisia pentru Pescuit am votat împotriva Guinei conacri și a continuării acordului cu aceștia. În uh, toamnă, respectiv în august, au început pregătirile primelor alegeri democratice uh, din 1948 încoace, iar Uniunea Europeană a trimis acolo observatori electorali și acum sunt prezenți acolo colegi de noștri și noi dorim să urmărim și să observăm alegerile din această parte a lumii. În această zonă trebuie înțeles că statele respective au nevoie de susținere și Uniunea Europeană joacă un rol important în acest sens. Um, alegerile din Guinea Conakry au arătat că lucrurile se desfășoară cu dificultate. Alegerile au fost amânate până pe 19 septembrie pentru că au existat fraude electorale și Uniunea Europeană trebuie să țină cont de acest lucru. Mulțumesc.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

președintele Consiliului uh, Superior al Musulmanilor nu a vrut să permită accesul funcționarilor în uh, clădire. S-au uh, strâns 213.000 de semnături în apărarea președinției legitime, însă asistăm la o intervenție brutală a puterii Um, în uh, viața unei uh, comunități uh, religioase, conform principiului divide et impera. Cer să se facă verificări din partea Comisiei Europene în privința acestei situații. Domnule Ehrenhauser. Mulțumesc. Doresc să spun câteva cuvinte referitor la agențiile Uniunii Europene. Astăzi la Viena am prezentat o mică cărticică referitoare la agențiile europene și analizând acest mic ghid, am realizat că anul viitor vom avea peste 40, peste 40 de agenții um, agenții cu uh, caracter executiv descentralizate. Per total, anual vom avea 1,7 miliarde de euro pe care îi vom cheltui și peste 7.000 de funcționari europeni vor lucra în acest, pe acest palier secundar al birocrației. Problemele care au apărut astfel au fost prezentate în mod deschis până acum. Ceea ce avem nevoie în prezent sunt soluțiile, iar în acest ghid am formulat un program care cuprinde 11 puncte referitor la modul în care putem să economisim anual 500 de milioane de euro. Fiecare cetățean poate să uh, facă o comandă pentru a obține acest ghid. Lazec. Mulțumesc, domnul Nicolazec. Dankeschön. Mulțumesc, doamnă președintă, stimate colegi, stimați colegi. Evenimentul tragic care a avut loc săptămâna trecută, uh, luna trecută la Bratislava, în regiunea aceasta, a costat uh, 8 persoane viața. Acest eveniment a șocat întreaga Slovacie. Un, uh, o persoană a cauzat 8 moartea a 8 persoane și rănirea altor 15. Probabil că a fost vorba despre o persoană labilă psihic care a comis această faptă. Însă, nu a fost o faptă care să se fi justificat prin uh, ură rasială. Uh, Intervenția unei trupe speciale a fost uh, efectuată în mod corespunzător, iar guvernul analizează și investigează această tragedie care a avut loc. De asemenea, sunt făcuți pași pentru a contribui la o protecție mai mare a populației va trebui să ne aplicăm mai mult asupra zonelor de risc. Vreau să subliniez că guvernul slovac. Mulțumesc, domnul Fon are cuvântul. Yeah. Uh, uh, uh, Mulțumesc. În, în calitate de stat membru și de cheltuitor al fondurilor publice, Uniunea Europeană trebuie să joace un rol foarte important în redresarea economică. Foarte multe fonduri sunt, sunt utilizate în acest sens, inclusiv fondurile structurale și programul cadru 7 peste 50 de milioane din uh, finanțarea uh, pentru Scoția provine din uh, fondul regional, fondul de dezvoltare regională. Și trebuie să să ne asigurăm că acest gen de finanțări continuă să mm, fie acordate uh, până în, 2020, uh, până în 2011 și, bineînțeles, și o nouă perspectivă financiară care va începe după 2011. Mulțumesc, domnul Kelly. Uh, Siguranța aprovizionării cu energie este foarte importantă în cadrul strategiei 2020. Trebuie să vedem cum ne putem atinge obiectivele. Țările membre vor încerca să atingă țintele legate de energiile regenerabile, însă vor depinde în continuare de uh, sursele de energie actuale. Cred că este timpul să avem uh, acorduri multilaterale, acorduri care sunt facilitate de articolul 194 din Tratatul de la Lisabona. Și sper că vom ajunge la o situație în care vom dispune și de o politică energetică comună, mai ales atunci când uh, negociem cu țările terțe. Siguranța aprovizionării energiei uh, depinde de acest lucru și, în al doilea rând, uh, putem să negociem mai bine cu Rusia în aceste condiții. Mulțumesc, doamna Sârbu. Mulțumesc, doamnă președinte

Mulțumesc, domnul Papa Nicola. Όλοι μας τονίζουμε την ανάγκη για επένδυση στην παιδεία, στην κοινωνία της γνώσης. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Suntem cu toții conștienți că trebuie să investim în educație și în promovarea societății bazate pe cunoaștere. Trebuie de asemenea să denunțăm ceea ce nu merge bine în statele europene. Și aici o să citez exemplul Greciei. În Grecia, un uh, tânăr poate uh, intra în învățământul superior după ce uh, trece un examen. media pe care trebuie să o obțină este de zece din 20. Trebuie deci să aibă minim nota 10, media 10, pentru a putea avea acces la învățământul superior. Însă, guvernul Greciei a eliminat recent această medie uh, necesară. Ca rezultat, anumiți studenți ajung uh, la universitate cu o medie de 0,9 din 20. Deci trebuie neapărat să condamnăm acest gen de fenomen pentru a pune în valoare învățământul superior în Europa. Köszönöm szépen! Jó hír, hogy a... Mulțumesc că mi cuvântul. Este o veste bună faptul că situația economică din sud-estul Europei înregistrează o creștere, chiar dacă nu una substanțială. Prognozele economice pentru Ungaria s-au îmbunătățit, spune domnul Herzog, însă estimarea s-a Estimarea de țară s-a înrăutățit. Asta înseamnă că rata dobânzii nu va scădea într-un viitor previzibil. Acest lucru duce la faptul că uh, creditele în valută ale cetățenilor ungari se vor înrăutăți. Mulți ar putea să fie dați afară din locuințele lor. De aceea vă rog să faceți în așa fel încât încrederea în Ungaria să crească, iar investitorii străini să privească Ungaria cu alți ochi din nou. Pentru că este vorba despre un milion jumătate de oameni care au probleme cu creditele în valută. Urmează doamna Regner. Danke. La Macarena. Mulțumesc. La Macarena nu este numai un oraș interesant, ci este și un oraș în inima Columbiei care are o istorie tristă. În 2009, uh, populația autohtonă s-a plâns vis-a-vis de apa contaminată. S-a vorbit despre uh, 2000 de uh, trupuri, 2000 de cadavre găsite acolo. A fost trimisă o delegație în La Macarena ca să cerceteze cauzele. Mulți au uh, mers prin zona respectivă, lumea și-a povestit uh, viața referitoare la uh, toate lucrurile teribile care s-au întâmplat acolo. Organizatorii ne-au spus că s-au găsit uh, acolo gropi comune, gropi comune care erau păzite de soldați. Se bănește că aceștia au participat la um, implica și s-au implicat în aceste uh, omoruri în masă. Aici au loc multe astfel de fapte, iar um, criminalitatea se ridică la 90%. Uh, acordul cu această țară ar însemna să susținem pur și simplu încărcarea drepturilor omului în continuare. Mulțumesc, ultimul uh, vorbitor, Guillaume. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să evoc din nou situația doamnei Mohamadi Ashtiani, care a fost uh, condamnată la moarte prin lapidare, a fost condamnată uh, de asemenea la bătaia cu biciul um, și uh, S-a creat o mișcare de solidaritate pentru a denunța aceste practici abjecte. Ce țară, ce altă țară din uh, uh lume poate să uh, uh, scrie în ziar care este mărimea pietrelor cu care ar trebui lapidată această femeie. Avem datoria, în calitate de responsabili politici, cetățeni și ființe umane, să împiedicăm această crimă. Uniunea Europeană trebuie să se mobilizeze pentru a o salva pe Sakine. Mulțumesc. Urmează ca următorul punct uh, pe ordinea de zi raportul domnului Miguel Portas, finanțarea și funcționarea Fondului European de Ajustare la Globalizare. Raportorul are cuvântul pentru 4 minute. Muito obrigado, Sr. Presidente.